Mr. Belder. Hello. Hello. Damen und Herren, ich darf Sie sehr. Doamnelor și domnilor, vă salut. Trebuie să-mi cer scuze pentru faptul că am fost obligat să ne întâlnim astăzi într-o sală atât de mică, însă după ce cu doi ani în urmă Uh, acoperișul s-a dărâmat pe delegații la Strasburg, iată, ar fi cazul să ne asigurăm că același eveniment nu se va petrece și la Bruxelles. Și tocmai de aceea, pentru lucrări de întreținere, clădirea A este astăzi închisă. Iar noi, iată că am fost obligați să găsim, așa pe ultima sută de metri, o altă sală pentru reuniunea noastră. Aceasta a fost singura sală pe care am putut-o găsi. Însă, nu face nimic, bineînțeles. Pentru că, iată, spațiul fiind mai limitat, vom putea discuta mai aprins și mai inimos tema reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, văd că da, nu am anunțuri. Prin urmare, putem trece imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi. Vicepreședintele, înalta reprezentantă, l-a numit pe fostul nostru coleg Stavros Lambrinidis pe data de 25 06 uh, în funcția de reprezentant special al Uniunii Europene. Domnia sa și-a preluat, spunea el, astăzi mandatul. Eu îi spuneam că va trebui să mai discutăm despre asta. Vom afla dacă numirea sa este oficială la finele ședinței ăsteia. Însă, bine, ne cunoaștem de multă vreme. Domnul Lambrinidi, să nu uităm că a fost uh, vicepreședinte al Parlamentului European și cu siguranță discuțiile vor uh, fi fructuoase. Mă bucur că această funcție a fost creată. Cred că și doamna Lochbiller se bucură de, aceast, de crearea acestui uh, nou mandat. Uh, doamna Lochbiller, în calitatea sa a luptat mult pentru crearea acestei funcții. Eu cred că prin această, uh, această funcție vom reuși să consolidăm activitățile Uniunii Europene care vizează drepturile omului. Sper ca, iată, acest mandat să, să fie important și în contextul uh, politicii externe ale Uniunii Europene. Ne, ne dăm seama că uh, politica externă devine din ce în ce mai importantă, uh, cu atât mai mult cu cât a fost creat uh, Uh, Serviciul Extern de uh, Acțiune Externă. În bine, la 2506 s-a creat uh, cadrul strategic al Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația și iată, prin promulgarea acestui cadru strategic, am reușit să stabilim bazele activității viitoare ale Uniunii Europene în acest domeniu. În orice caz, multe am făcut la nivel uh, european pentru promovarea drepturilor omului, însă nu știu în ce măsură am fost capabili să evaluăm uh, foarte bine rezultatele obținute prin acțiunile noastre. E bine, această nouă funcție ne va ajuta sper eu, să punem în aplicare într-adevăr idealurile noastre și dorințele noastre. Sperăm ca reprezentantul special al Uniunii Europene să ne poată ajuta la o evaluare mai bună a activităților noastre și uh, să, să nu uităm că de multe ori am adoptat o mulțime de uh, prevederi uh, cu privire la drepturile omului în acordurile noastre comerciale, dar uh, până acum nu știu câți dintre noi ne-am ocupat de evaluarea rezultatelor acestor clauze. Unii colegi, e drept, s-au, uh, și-au aplicat atenția asupra uh, efectelor, însă înțelegem cu toții că trebuie să facem mai mult. Și Sper că vom reuși să facem asta prin intermediul tocmai acestei noi, a acestui nou post, a acestui nou tip de reprezentant al Uniunii Europene. Sper că responsabilizarea partenerii noștri va fi mai mare prin intermediul reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Avem mare încredere în funcție și în persoana care o ocupă și acum, Stavros, ai cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Elmar. Mulțumesc, Barbara. Stimați colegi, dragi prieteni, ne cunoaștem de multă vreme. Dar poate că încă nu știți un lucru despre mine și anume că atunci când eram mic, Um, am trăit în cadrul dictaturii din Grecia între 1967 și 1974. La două luni după sfârșitul dictaturii a murit tatăl meu. Eu aveam 5 ani, nu mi-aduc aminte de el, a fost o persoană remarcabilă, mi se spune. Și uh, Tatăl meu uh, a fost uh, implicat uh, în mișcarea împotriva dictaturii din Grecia, a luptat pentru democrație în țara mea. Câteva luni mai târziu, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer, a luptat cu cancerul șase ani, a fost și ea implicată în lupta împotriva dictaturii și mergea în cârje de la chimioterapie înapoi acasă și a fost o adevărată eroină din multe puncte de vedere și a murit uh, în 73 când eu aveam 11 ani, câteva luni înainte de sfârșitul dictaturii. Nu a trăit să, ziua în care să vadă Grecia liberă de dictatură. Nu știm niciodată cum uh, ne afectează viața anumite evenimente, dar pot să vă spun că sunt absolut sigur de faptul că implicarea mea în uh, domeniul drepturilor omului și drepturilor fundamentale încă de tânăr, când nu cunoșteam acest termeni, uh, întreaga mea viață a fost marcată de aceste experiențe. Deci, pentru mine, uh, aceasta nu este doar o, o slujbă, un serviciu, este o implicare de-a lungul întregii mele vieți. Parlamentul a fost casa mea și sursa mea de inspirație timp de șapte ani de zile. A fost un privilegiu pentru mine ca aici, mai mult decât oricând uh, în altă parte în viața mea, să lupt pentru drepturile omului și libertățile fundamentale uh, pentru a marca o diferență și alături de mulți dintre dumneavoastră care vă aflați astăzi aici, am încercat să facem progrese um, în integrarea imigranților, uh, protejarea drepturilor lor, pentru a ne asigura că există clauze pentru uh, protejarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale în lupta împotriva terorismului și uh, pe, pentru respectarea drepturilor omului pe internet și în multe alte domenii. Și chiar atunci când nu am fost de acord, un lucru a fost întotdeauna clar și anume faptul că a fost un privilegiu pentru mine să particip la viața unei instituții remarcabile Uh, unde pasiunea și compasiunea se întâlnesc. Dragi colegi, tocmai acest uh, mix de pasiune și compasiune, de viziune și de realism, stau la baza noului uh, pachet european pentru drepturile omului. Datorită doamnei uh, înalt reprezentant Cathy Ashton și uh, statele membre care au susținut uh, pachetul și, de asemenea, grație sprijinului Parlamentului, dacă cineva crede că atunci când Uniunea Europeană, când se exprimă cu o singură voce, trebuie să respecte doar cel mai mic numitor comun, Uh, eu vreau să spun acelor persoane că acest pachet arată că dacă uh, dorim cu adevărat, putem să sprijinim uh, uniți cel mai mare numitor comun. Mandatul meu doar acum începe. Pe 1 septembrie, de fapt, sâmbătă, deci practic astăzi, începe mandatul meu și este adevărat, un adevărat privilegiu pentru mine ca în prima zi de mandat să mă aflu aici la Parlament. Voi continua discuțiile cu dumneavoastră și alți actori implicați în următoarele săptămâni pentru a defini prioritățile, dar astăzi vă voi vorbi despre modul în care voi aborda activitatea mea. Doresc să ascult, vreau să vă ascult pe dumneavoastră, vreau să aud de la dumneavoastră cum trebuie să-mi creionez mandatul Vă rog să-mi transmiteți experiența dumneavoastră acumulată de-a lungul anilor și sper că vă, mă voi putea baza pe aceste sfaturi ale dumneavoastră pentru a-mi defini prioritățile. Știți care este mandatul meu? Este destul de simplu. Trebuie să îmbunătățesc vizibilitatea, coerența și eficiența politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Mă voi baza pe anumite principii primul principiu fundamental care va sta la baza activității mele ar fi acela de a încerca de a îmbunătăți eficiența uh, politicii europene în domeniul drepturilor omului, după cum am spus la început, și astfel uh, să îmbunătățesc vizibilitatea acesteia. Nu nu doresc să îmbunătăți uh, vizibilitatea acesteia pentru uh, a îmbunătăți percepția efici- uh, eficienței ei. Uh, important este să avem rezultate. În al doilea rând, am fost uh, numit gardianul ambițiilor europene în domeniul drepturilor omului. Să fiu persoana care întruchipează această politică. Rolul meu este ca întotdeauna în discuțiile și acțiunile interne și externe să pun drepturile omului pe primul loc pentru a să atrag practic atenția în direcția drepturilor omului și îmi dau foarte bine seama cât de greu va fi. Dar, așa cum se sublinează în cadrul strategic, politica externă și uh, a Uniunii Europene și de drepturile omului nu trebuie să fie uh, obiective care să intră în conflict, în competiție drepturile omului uh, se află întotdeauna sau la rădăcina problemei sau sunt un element fundamental al soluției. În al treilea rând, voi încerca să fiu cât mai persuasiv pentru că mă asigura că Uniunea Europeană este unită în domeniul, uh, în toate chestiunile legate de drepturile omului, în toate politicile și instrumentele sale, și să, pentru a aplica în toate aceste instrumente și politici cel mai uh, mare numitor comun. Așa cum a spus doamna Cassie Ashton și așa cum a cerut Parlamentul, Consiliul și Comisia, uh, și uh, în modul în care cadrul strategic uh, reflectă acest lucru. În al patrulea rând, voi încerca să fiu cât mai apropiat de cei care lucrează pe teren. Voi călători mult și voi încerca să fiu obiectiv, cinstit um, în uh, acțiunile mele de observare, în discuții și în acțiune. În al cincilea rând, bineînțeles, vă voi concentra pe situațiile de criză, dar voi încerca și um, să pun la dispoziție toate instrumentele uh, pe, pe care le avem uh, din cadrul clauzelor dreptul omului și în cadrul uh, acordurilor din cadrul uh, cadrului politic pentru a preveni crizele din domeniul drepturilor omului. Care vor fi metodele mele de lucru? Voi evalua, în primul rând, eficiența instrumentelor pe care le avem în domeniul drepturilor omului. Voi analiza, uh, voi analiza țările și problemele care uh, apar în domeniul uh, drepturilor omului în primul rând, în uh, zonele de criză care pot beneficia, în primul rând, de atenția mea. În al doilea rând, voi încerca să identific obstacolele majore um, pe care le avem în calea noastră um, și care nu ne permit să ne um, atingem obiectivele. În al treilea rând, voi încerca uh, să uh, creez uh, modalități de a măsura eficiența uh, instrumentelor noastre și um, uh, voi realiza un plan de acțiune în domeniul drepturilor omului. În al patrulea rând, voi încerca să creez sinergii de succes cu uh, diferiții actori din Uniunea Europeană, din uh, organizațiile internaționale și din țările din întreaga lume. Pentru că, după cum știți, pentru ca drepturile omului să se, dez, uh, să se uh, dezvolte, uh, cei din țările respective trebuie să aibă responsabilitatea și Bineînțeles, îmi voi determina intervențiile specifice, vizite și acțiuni concrete uh, în anumite țări pe anumite teme specifice. Este foarte clar că, în primul rând, trebuie uh, să promovăm și să protejăm drepturile omului întreaga lume. A doua parte majoră a metodei mele de lucru va fi uh, aceea de a discuta de la început, de la crearea strategiei și de-a lungul întregului mandat, voi uh, colabora uh, cu doamna înalt reprezentant, uh, um, cu Consiliul, după cum uh, se specifică în mandatul meu, și uh, voi coopera cu uh, statele membre, cu Serviciul de Acțiune Externe, reprezentanții speciale ale Uniunii Europene, să nu uităm sinergiile dintre aceștia și rolul meu, instituțiile europene, delegațiile Uniunii Europene în statele membre, alte guverne, uh, fie că acestea sprijină drepturile omului, fie că nu, uh, și alți actori importanți în domeniul drepturilor omului, uh, să nu uităm și sectorul privat. subliniez faptul că mă voi consulta în mod regulat și voi căuta sprijinul organizațiilor societății civile, organizațiilor uh, non-guvernamentale și apărătorii drepturilor omului, la nivel internațional, național și local. Pe cât posibil, voi sprijini și voi proteja aceste grupuri pentru împotriva uh, persecuțiilor de toate felurile. Foarte des, drepturile omului, dragi colegi, uh, sunt uh, victima unor acțiuni colective. Mă voi alătura um, altor actori din uh, organizațiile internaționale și din diferite țări pentru a uh, consolida impactul nostru. Și cooperarea cu Parlamentul European va fi foarte importantă în acest cadru, pe baza tratatelor și acordurilor pe care le avem, dar și în mod informal. Uh, această instituție este cu adevărat importantă și experiența colectivă a deputaților uh, ne va fi foarte utilă. De aceea voi discuta în mod uh, uh, regulat cu dumneavoastră, voi ține la curent de activitățile mele și voi răspunde um, chestiunilor um, care vor apărea în activitatea Parlamentului, <laughs> rezoluțiile Parlamentului în diferite domenii legate de drepturile omului uh, um, și rezoluțiile din această comisie și alte comisii um, vom aplica pachetul pentru drepturile omului și, bineînțeles, uh, vom sprijini uh, rețeaua laureaților premiului Saharov. Bineînțeles, mandatul meu are ca prim obiectiv să se facă cu adevărat progrese în domeniul drepturilor omului, să luptăm împotriva pedepsei cu moartea, împotriva torturii, împotriva impunității, împotriva uh, discriminării de toate felurile. Trebuie să promovăm libertățile religioase, drepturile femeilor, drepturile copiilor uh, drepturilor, uh, drepturile homosexualilor. Trebuie să încurajăm uh, libertatea de exprimare inclusiv pe internet, uh, să uh, creăm uh, instituții democratice și să încurajăm alegerile transparente. Și toate acțiunile Uniunii Europene în aceste domenii sunt bine cunoscute. Parlamentul um, a fost întotdeauna, um, a încurajat întotdeauna folosirea instrumentelor la dispoziția noastră pentru a îmbunătăți um, acordurile din domeniul drepturilor omului uh, și aplicarea instrumentului pentru democrație și drepturile omului doresc să punem accentul pe respectarea uh, dreptului uh, umanitar în cadrul mandatului meu, care trebuie să stea la baza aplicării drepturilor omului. Nu pot să-mi uh, definesc chiar astăzi prioritățile în prima mea apariție publică, dar pot să spun că mă voi concentra pe aceste uh, domenii în inițiativele pe care le voi lua. Dragi colegi, uh, în prima parte a anului au apărut schimbări majore în cadrul în care funcționează uh, politica europeană în domeniul drepturilor omului. Consiliul a adoptat uh, un pachet ambițios în domeniul drepturilor omului cu obiective clare și un plan de acțiune bine conturat. Nu voi discuta astăzi uh, acest cadru, dar trebuie să um, reafirmăm aici care este cadrul, care este, sunt obiectivele de bază ale Uniunii Europene și doamna înalt reprezentant, uh, vicepreședinte, în munca sa de zi cu zi promovează aceste priorități, precum și diplomații statelor uh, uh, membre și ale Uniunii Europene aici la Bruxelles, în statele membre și în alte părți inclusiv prin aplicarea instrumentului pentru drepturile omului și democrație, un instrument promovat de Parlamentul European și, de asemenea, prin sprijinul oferit pe teren apărătorilor drepturilor omului și organizațiilor neguvernamentale. Avem instrumente la dispoziție pentru uh, a ne îndeplini promisiunile. Mandatul meu este un element nou în abordarea noastră în domeniul drepturilor omului, dar uh, doresc să subliniez uh, ceea ce a spus chiar acest Parlament în recomandările uh, pentru Consiliu. Trebuie să promovăm drepturile omului printr-o responsabilitate comună a Consiliului, a statelor membre, a Serviciului de Acțiune Externe, a Comisiei, uh, a misiunilor și uh, operațiunile uh, din cadrul politicii comune externe și de securitate. Cu toții trebuie să fim unici și să facem eforturi comune pentru a obține aceste rezultate. În acest context, Parlamentul are un rol cheie știu cum uh, Parlamentul în atâtea domenii și uh, comisii, mai ales în cadrul subcomisiei pentru drepturile omului, uh, cooperează cu actori din întreaga lume, ONG-uri, experți, guverne și mass media. Succesul acestui uh, pachet ambițios în domeniul drepturilor omului depinde de fiecare dintre noi. Trebuie să dezvoltăm uh, obiceiuri de cooperare, trebuie uh, să fim ambițioși, dar și realiști în definirea obiectivelor comune. Trebuie să dăm exemplul trebuie să aplicăm, uh, să ne aplicăm și, aplicăm și nouă standardele pe care le, uh, le cerem altora. Influența și credibilitatea noastră în lume ca putere economică depinde uh, de um, această credibilitate a noastră și uh, de evitarea standardelor duble. Trebuie să fim uh, corecți, dar și inteligenți în modul în care cerem altora să adopte standardele noastre. Stimați colegi, în concluzie, trebuie în același timp Uh, să ținem cont de trecut, dar și să promovăm reconcilierea uh, și uh, să promovăm drepturile omului să promovăm democrația și să luptăm împotriva încălcărilor drepturilor omului și în viitor trebuie să construim structurile necesare aici și în certețe pentru a asigura prevenirea încălcării drepturilor omului în viitor. Dragi colegi, nu e o treabă ușoară nu vă pot promite că voi reuși, dar pot să vă promite și să vă promit și vă promit că voi face tot ce voi putea pentru a reuși. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Îți mulțumim, Stavros, pentru această prezentare. Stimați colegi, vă propun să-i dăm cuvântul acum mai întâi de toate doamnei Lochbiller, pentru ca mai apoi să dăm cuvântul celor care cer să ia cuvântul. Doamnă Biller, aveți cuvântul. Also on behalf of the DRA, colleagues in the committee, Vă mulțumesc. Vreau să vă felicit în numele colegilor din comisia noastră. Vreau să vă urez bun venit din nou aici în Parlamentul European. Dumneavoastră beneficiați de o experiență foarte bogată în acest domeniu. E un atu pe care îl aveți. De asemenea, ați fost președintele Comisiei pentru Drepturile Omului la baroul din uh, Washington, D.C. Cunoașteți foarte bine situația drepturilor omului în Uniunea Europeană, la granițele acesteia E drept că noi nu ne ocupăm prea mult despre acest uh, lucru aici, în comisia noastră. Am auzit foarte multe dezbateri la începutul anului în legătură cu pachetul privind drepturile omului. Colegii de la DROA se ocupă cu precădere de toate acestea. De asemenea, s-a discutat despre mandatul reprezentantului special și despre Uh, cadrul strategic. E un pachet ambițios care oglindește voința politică de a ne concentra pe situația drepturilor omului în politica noastră externă, însă piatra de încercare va fi punerea în practică. Dumneavoastră sunteți foarte conștient de asta pe măsură ce vă veți uh, stabili programul. Ați descris foarte multe domenii de acțiune și de aceea eu aș vrea acum să mă refer doar la trei elemente. Pentru noi, uh, eurodeputații, cred, e foarte important să avem un schimb de opinii regulat cu dumneavoastră, în legătură cu munca pe care o faceți, în legătură cu situația drepturilor omului. În mandatul postului dumneavoastră se spune că s-ar putea să trebuiască să uh, Uh, înștiințați Parlamentul European în legătură cu activitatea dumneavoastră. În germană lucrurile stau foarte clare. Stau foarte clar. Uh, spune că există această obligativitate, nu e doar o posibilitate. Uh, deci eu vă rog să încercați din uh, răsputeri să, ne, să vă întâlniți cu dumneavoastră atât oficial, cu noi, mă scuzați, atât oficial cât și neoficial. De asemenea, printre sarcinile dumneavoastră e colaborarea cu Consiliul Drepturilor Omului de la Geneva. Ați menționat de mai multe ori cât de important e ca Uniunea Europeană să vorbească pe un singur glas. Și de fiecare dată când mergem acolo sau când mergem la New York, vedem cât de greu e să avem o Uniune care să vorbească pe un singur glas și care să se concentreze pe principalele probleme de, legate de drepturile omului. Poate că ne puteți da detalii în legătură cu prezența dumneavoastră și colaborarea cu această organizație a ONU. Și la Bruxelles există un uh, birou al înaltului reprezentant ONU pentru drepturile omului și dat fiind că standardele pentru drepturile omului nu sunt europene, ci sunt universale, activitatea Consiliului de la Geneva e foarte importantă. Uniunea Europeană e una din puținele entități internaționale care să fie atât de activă în acest domeniu. În ultimul rând, ați menționat și dialogul privind drepturile omului. Da, dialogăm cu China, cu Rusia și atunci când încercăm să analizăm eficiența acestui dialog sau chiar și atunci când avem rapoarte întocmite de oameni de știință care evaluează rezultatul acestui dialog, nu prea avem motive de speranță. De aceea aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, credeți într-adevăr că putem îmbunătăți acest dialog nu aș vrea să existe doar un dialog, ci să existe și niște rezultate concrete pentru cei care suferă de pe urma încălcării drepturilor omului. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să nu depășiți uh, două minute. Domnul Salafran are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lambrinidis, în numele grupului PPE vă urez bun venit și vă felicit pentru numirea dumneavoastră în postul de înalt reprezentant, reprezentant special pentru drepturile omului. În primele dumneavoastră declarații, domnule Lambrinidis, ați uh, dat de înțeles că va fi foarte greu să fiți la înălțimea așteptărilor. Eu, unul, domnule Lambrini, sper să fiți la înălțimea așteptărilor um, create de această numire și vă asigur că grupul meu vă va sprijini din răsputeri să vă duceți la bun sfârșit sarcina. Aș avea câteva cuvinte în legătură cu sarcinile dumneavoastră. Știți că Parlamentul um, European, pe lângă argumentele personale atât de emoționante pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră, deci știți că pe lângă toate acestea, Parlamentul are... Parlamentul uh, e foarte implicat în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. E ceva universal. Dumneavoastră v-ați, vorbit, v-ați referit la atitudinea duplicitară, la standardele duble. Avem uh, cazul Rusiei, al Ucrainei, avem uh, condamnarea doamnei Timoșenko și vedem că aceste țări folosesc standardele duble. Dumneavoastră nu veți colabora doar cu SEAE, nu doar cu delegațiile Uniunii Europene în diferitele țări, la New York sau la Geneva. Va trebui de asemenea să colaborați și cu alte instanțe internaționale, cum ar fi Tribunalul Penal Internațional. Deci aș vrea să știu cazurile din justiție legate de primăvara arabă sunt prioritare pentru dumneavoastră. V-ați referit de asemenea și la premiile Saharov veți apăra uh, cazurile legate de libertatea de cult, uh, de credință, uh, veți face ceva în legătură cu cazurile din Egipt, din Pakistan și din Siria? Domnule Lambrinit, aș vrea de asemenea să știu în ce măsură veți folosi clauza democratică din acordurile de asociere, un element esențial de apărare a drepturilor omului în lume? Deci vă veți folosi de această clauză? Vă mulțumesc. Thank you on behalf of... Mulțumesc. În numele colegei mele, Ana Gomes, colaboratoarea noastră și în numele tuturor colegilor socialiști și democrați, vă spun că eu mare plăcere pentru noi să vedem că ați fost numit în acest post și sunt sigur că întreg Parlamentul salută această numire. Dumneavoastră ați colaborat excelent cu toți colegii din Parlamentul European. Deci de aceea chiar vă urăm bun venit din inimă și salutăm această numire. S-au întâmplat multe de când ne-ați părăsit, însă acest post e extrem de important Uh, iar numărul mare de oameni prezenți la această întrevedere uh, dovedește importanța acestei numiri. să-ți mulțumesc pentru ce ne-ai spus în legătură cu viața ta de orfan. Toți orfanii, cei care sunt, uh, care devin orfani din cauza sidei, cei copii care sunt traficați, copii care sunt victime, uh, ale abuzurilor. Deci toți aceștia au nevoie de sprijin și eu sunt sigur că vei ține cont de importanța combaterii acestui fenomen în, în uh, activitatea ta. Referitor la Consiliul de la Geneva și organizația de la New York, așa, spunea cum, așa cum spunea și Barbara, e importantă această colaborare uh, tu începi de undeva de sus. Iar principiul de a avea acest reprezentant special pentru drepturile omului se referă la punerea în aplicare a tot ceea ce spunem noi la Geneva în uh, tratatele și în toate acordurile noastre comerciale. Drepturile omului sunt extrem de importante. E foarte important de asemenea să te întâlnești cu victimele, să mergi în închisori, în spitale, să vezi direct cu ochii tăi. De asemenea, e importantă colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional, pentru ca toți acești criminali să știe că suntem într-adevăr cu ochii pe ei, așa cum spunem. Siria, Acum se vorbește despre trimiterea în judecată la Tribunalul Penal Internațional a Siriei. E o prioritate acum. Aș vrea să mă asigur că va fi o prioritate și pentru tine uh, la uh, Comitetul de Politică și Securitate. Besseres Exempel setzt als seine beiden Vorredner, indem dăm acum următorului vorbitor cuvântul și sperăm că domnul Donkins va respecta timpul alocat, spre deosebire de cei doi antevorbitori. Mulțumesc foarte mult! Vă urez bun venit în numele grupului ALDE și vă pun uh, trei întrebări. Prima, cum veți asigura niște consultări uh, regulate cu reprezentanții societății civile aici la Bruxelles și în țările terțe? Cum veți colabora cu apărătorii drepturilor omului, mai ales cu cei care sunt în țări îndepărtate? Și cum veți uh, sprijini agenții schimbării din țările terțe? Cum vă veți asigura că vocea lor e auzită? Punctul 23 din planul de acțiune se referă la crearea de linii de acțiune în legătură cu libertatea religioasă și de cult. De ce credeți că e important să promovăm uh, libertatea de cult și libertatea religioasă în UE și în afara Uniunii Europene. Ce se întâmplă cu relativismul cultural? Ce se întâmplă cu dreptul la credințe um, diferite de cele tradiționale? Ce se întâmplă cu ateii, de exemplu? Ce veți face în legătură cu situația din Tibet? Și în ultimul rând, uh, cum veți asigura consecvența politicii europene pentru ca Uniunea Europeană să fie văzută ca un actor principal care apără drepturile omului de fiecare dată când apare o încălcare a drepturilor omului? Cum veți asigura o, o coerență între politica internă și cea externă și cum veți elimina atitudinile duplicitare? cum veți face față încălcărilor uh, drepturilor omului din Uniunea Europeană și încălcările săvârșite de companii europene care sunt active în afara granițelor Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă salut, domnule Lambrinidis. Ați lăsat în urmă mulți prieteni aici și e onoare să fiu și eu printre prietenii dumneavoastră, deci am dezvăluit acest lucru. Și dacă am învățat ceva de la dumneavoastră, e bine, am învățat că trebuie să lupți cu reprezentanții Comisiei, Consiliului, chiar și cu reprezentanții speciali. Trebuie să lupți într-un mod direct și uh, cinstit pentru a face ceva. Eu cred că numirea ta e importantă. Lăsăm în urmă acea traumă a lipsei unei voci comune a Uniunii Europene. Însă ce se întâmplă cu caracterul indivizibil și universal al drepturilor omului? Da, Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu, pe o singură uh, voce și acest glas acum va fi glasul domnului Lambrinidis. Deci avem un, un reprezentant special pentru drepturile omului, deci dumneavoastră veți fi cel care va fi auzit va trebui să ne consultăm cu diplomații din cele 27 de țări europene? Sau nu? Nu. De acum înainte, ceea ce veți spune dumneavoastră va fi poziția Uniunii Europene. Voi relua ce a spus colegul Donski în legătură cu consecvența între acțiunile externe și interne. Referitor la două teme. În primul rând, refugiații. Ați spus că trebuie să schimbăm viața oamenilor în bine și să provocăm schimbări în bine. Aici Uniunea Europeană există un domeniu în care Uniunea Europeană face mult mai puțin decât ar trebui să facă și anume relocarea refugiaților. Dumneavoastră ați fost un avocat pentru drepturile civile și știți că fără apărătorii drepturilor omului, activiștii se simt în nesiguranță. Deci ar vrea să știu ce veți face pentru a-i sprijini pe apărătorii drepturilor omului și încheie aici, mai ales în acele țări în care Uniunea Europeană are interese energetice, de exemplu. Ce veți face pentru a-i ajuta pe apărătorii drepturilor omului din China, de pildă? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, meneer Lamonidis, het is eh, al ja... Mulțumesc. Domnule Lambrinidis, Știu că sunteți un politician foarte experimentat și de aceea cred că putem conta pe dumneavoastră. Vă felicit pentru numire și sunt sigur că vom colabora cum trebuie. La început ați spus că vă veți ocupa de crize, că veți, vă veți ocupa și de libertatea religioasă. E bine, acum avem o situație de criză. Mă refer la ultimele cazuri din Pakistan. E vorba de legea împotriva blasfemiei. O copilă de acolo a fost acuzată, e acum judecată. De asemenea, e acuzat uh, și un membru al clerului. Deci eu vă rog să propuneți o politică eficientă de apărare a drepturilor omului. Noi ar trebui să urmăm îndeaproape situația, să știm ce putem face, de exemplu, cum putem reacționa în legătură cu legea antiblasfemie din Pakistan. Trebuie să ne implicăm în cazuri ca cel pe care l-am citat al acelei copile. Deci vă rog să fiți foarte atent la toate aceste probleme. Un alt lucru pe care l-am auzit recent. În Egipt, Există o alianță politică destul de specială. Acum acolo se lucrează la o nouă Constituție. Copții, care sunt o minoritate religioasă, ar putea să fie discriminați din punct de vedere financiar de către statul egiptean. Și deși Biserica Coptă contribuie la bugetul de stat, obține niciun ajutor. Deci v-aș ruga să urmăriți evoluția minorității copte din Egipt. Și ca să închei, aș vrea să vă spun încă un lucru. Aș vrea să știu că dacă dumneavoastră participați la reuniunile comisarilor despre drepturile omului și dacă da, ne puteți informa și pe noi legătură cu ce se discută acolo? Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Lambrinidis. Uh, uh, uh. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Vă dați seama că nu pot astăzi să vă dau răspunsuri detaliate la aceste întrebări, să nu uităm că este prima mea zi în noul post. Uh, Însă vă asigur că întrebările dumneavoastră vor uh, sta la baza activităților uh, mele din următoarele săptămâni. Țin cont de toate cele spuse de dumneavoastră. Barbara, vreau să-ți mulțumesc pentru prezentarea călduroasă pe care mi-ai făcut-o astăzi. Am colaborat strâns și în uh, trecut și aștept cu nerăbdare să colaborăm la fel de fructos și pe viitor. Vă voi oferi uh, detalii cu privire la activitatea mea în mod regulat. Vă asigur de asta. Bine, vom vedea pe parcurs cum pot funcționa aceste schimburi de opinii ale noastre voi încerca să mă înfățișez în uh, calitate oficială uh, în fața Parlamentului European, însă voi lua contactul, legătura cu dumneavoastră și pe cale neoficiale. Să nu uităm că mandatul meu uh, face obiectul unor reguli speciale stabilite în PESC. Voi încerca să respect aceste reguli, însă în același timp îmi dau seama că mandatul meu este oarecum flexibil, pentru că nu țin exclusiv de nici unul dintre departamentele Uniunii Europene și tocmai această flexibilitate o voi folosi pentru a mă adresa și pentru a informa o mulțime de persoane. Și în special vă voi informa pe tine, Barbara, dar și uh, întregul Parlament European. Știi prea bine, Barbara, că în următoarele săptămâni, în următoarele luni, voi călători foarte mult. Prin urmare, va trebui să discutăm despre modul în care ne-am putea întâlni, cu, despre modul în care am putea discuta. Eu prefer să mă întâlnesc cu oamenii cărora am într-adevăr ceva să le spun. Prefer să mă întâlnesc uh, cu oameni doar în asemenea cazuri uh, și uh, urăsc întâlnirile făcute de dragul întâlnirii. Bineînțeles, uh, prezența noastră și abilitatea noastră de a discuta, de a vorbi cu un singur glas, atât la New York cât și la Geneva. Știți prea bine că Uniunea Europeană are statutul de observator la, la ONU. Ei bine, acest uh, statut va fi folosit de mine pentru a găsi cea mai uh, bună cel mai bun tip de discurs pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l, uh, să-l aibă și voi folosi acest statut al nostru pentru a-i convinge pe membrii Uniunii Europene să aleagă într-adevăr cel mai înalt numitor comun. Săptămâna viitoare mă voi duce la, la Geneva uh, voi face această vizită pentru că îmi doresc să, să discut cu, uh, direct cu oamenii. Deci, iată, deja colaborăm cu Geneva. Drepturile omului reprezintă o, a, reprezintă o, o poveste tristă a, a culturii uh, noastre globale. Am tot discutat despre drepturile omului atât cu reprezentanții Parlamentului European cât și cu reprezentanții celorlaltor instituții. Știu că e important să discutăm despre drepturile omului pentru că discuțiile noastre ar putea duce într-adevăr la schimbări. Din păcate, în momentul de față, după cum spunea și uh, domnul Brock, nu am reușit uh, să evaluăm foarte, foarte bine într-o manieră manieră foarte, foarte cur- concretă rezultatele uh, dezbaterilor, discuțiilor purtate de, de noi. Însă eu cred că, chiar dacă ele nu au fost cuantificate, aceste efecte au existat. Au existat atât în uh, urma discuțiilor purtate cu China, cât și în urma celor uh, purtate cu uh, Rusia. Deci discuțiile sunt importante, da, nu sunt, nu trebuie să, să fie unicele, nu trebuie să reprezintă unicul instrument al nostru, însă dezbaterile, discuțiile sunt deosebit de importante, pentru că prin intermediul dialogului permanent putem într-adevăr să evaluăm, să evoluăm, uh, putem să scoatem practic din conul de umbră drepturile omului pentru că drepturile omului au fost, uh, au căzut într-un fel de cont, uh, cont de urmă, din păcate, în ultima vreme. Prin dialog putem, într-adevăr, să ajungem, practic, la sufletul uh, decidenților dintr-o serie de state terțe. Putem, prin discuții, într-adevăr, să schimbăm soarta multor persoane care, despre care știm că sunt uh, periclitate și prin aceste discuții vom putea, într-adevăr, să susținem într-o manieră inteligentă schimbarea uh, acelor state care au nevoie de această schimbare. Uh, Domnule Salafranca, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele călduroase. Am uh, colaborat strâns în ultimii șapte ani cu PPE-ul pe o serie de teme și lucrul acesta <laughs> e într-adevăr înfiorător. Deci, dată fiind istoria noastră, sunt absolut convins că vom, voi colabora strâns și excelent cu toate grupurile politice. Bineînțeles, există divergențe politice, dar când vine vorba despre drepturile omului, cu toții uh, vizăm unul și același obiectiv. Și iată, aceasta este unul dintre, acesta este unul dintre aturile Parlamentului European. Standardele duble, da, într-adevăr, mă îngrijorează. Spuneam de altfel că nu e ușor să aplici întotdeauna aceleași standarde în cazul tuturor. Însă din punctul meu de vedere, nu cred că există vreo altă alternativă decât aceea de a face toate, demara toate eforturile necesare pentru ca în relațiile cu statele terțe să fim într-adevăr clar onești și să ne asigurăm că drepturile omului sunt uh, în prima parte a, a ordinii de zi. Fiecare situație, fiecare conflict cu care ne uh, confruntăm la nivel mondial are un element legat de uh, drepturile omului, fie la baza sa, fie uh, în cadrul soluției sale. Și tocmai de aceea cadrul strategic privind drepturile omului și democrației arată așa cum arată el în momentul de față. Acest cadru strategic, practic, pune negru pe alb toate ambițiile și dorințele noastre ale tuturor. Acest cadru îmi uh, arată mie că drepturile omului trebuie să fie în vârful priorităților mele, indiferent de statul sau organizația cu care am de-a face. Deci, fie că vorbim despre China, fie că vorbim despre vreun alt stat, fie că vorbim despre energie, Munca mea va fi aceea uh, de a pune în continuare accent, în primul și în primul rând, pe drepturile omului. Asta voi face. Eu mă văd și sper că mă vedeți și dumneavoastră gardian al strategiei privind drepturile omului. și uh, vă asigur că voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că activitățile noastre sunt într-adevăr consistente, după cum ne cere de altfel uh, cadrul strategic. Și mă voi asigura că tot ceea ce facem este într-adevăr eficient și de asemenea vizibil. Libertatea expresiei este o temă esențială o temă esențială asupra care mi-am plecat atenția de multe ori în Parlamentul European. Multe din uh, temele pe care le-ați men- menționat astăzi le-am discutat uh, de altfel uh, cu ambasadorii PSC. Știți prea bine din mandatul meu că ei sunt cei care mă ghidează din punct de vedere strategic și, prin urmare, voi discuta aceste teme împreună cu ambasadorii. Vă asigur însă că libertatea expresiei va fi întotdeauna în lista priorităților noastre, indiferent, indiferent că vorbim despre internet sau despre orice alt mediu. Dacă tot spuneam, menționam internetul, trebuie să amintesc faptul că trăim într-un nou tip de lume. Cei care în trecut vorbeau despre ciberspațiu ca fiind uh, o fantasmagorie și-au dat seama astăzi că ciberspațiu este <laughs> un spațiu și iată că este un spațiu pe care îl folosim cu toții. Și uh, de altfel uh, iată, libertatea expresiei sau libertatea uh, la, de a accesa diferite tipuri de educație sau uh, de adunare uh, sunt cu toatele exercitate și prin intermediul internetului. Domnul Belder și domnul Salafranca vorbeau amândoi la fel și domnul Donchis, de altfel despre unul și același lucru, și anume libertatea religioasă și libertatea de cult. Vreau să le mulțumesc celor uh, trei care au menționat acest subiect. Știți prea bine că în ultimii ani au existat o mulțime de acțiuni care nu sunt neapărat uh, direcționate împotriva unui anumit tip de religie, ci sunt uh, direcționate în, înspre mulți oameni. Am avut cazul din, uh, din Pakistan, am avut diferite cazuri uh, în, în Egipt, Știți bine ce s-a întâmplat în Libia, de asemenea ați fost informați cu privire la altarele distruse în uh, diferite state, în Mali sau în Tumbuctu. Știți prea bine că au existat uh, chiar de curând o serie de atacuri antisemite. Iată că libertatea religioasă și de cult este una foarte importantă. Am demarat uh, deja o serie de acțiuni diplomatice, am uh, discutat uh, și avem sprijinul societății civile pentru a promova acest tip de libertate. Însă acest angajament trebuie și este, de altfel, multilateral. Însă, domnule Donchis, iată că, din punctul meu de vedere, este încurajator faptul că uh, limbajul folosit de forurile multilaterale de curând s-a schimbat. Această schimbare este salutară. Ne distanțăm de acele exprimări care pun, realizează un fel de top al uh, religiilor. acest, uh, acest nou tip de exprimare practic uh, sprijină și mai mult ideea de libertate religioasă și de cult, pentru că libertatea religioasă și de cult, uh, ce înseamnă ea, libertatea de a profesa, un, de a exersa o anumită credință fără niciun fel de, de constrângeri. Iată, cel puțin la nivelul exprimării, lucrurile s-au, s-au schimbat în ultimul timp. Dragă Richard, dragă Howard, uh, da, într-adevăr, copiii sunt importanți nu doar pentru mine, ci sunt importanți și pentru uh, campania europeană de anul viitor. Mă, mă concentrez pe tema copiilor. Văd că mai am opt întrebări la care trebuie să răspund, deci mă voi grăbi. Lui, vreau să-ți mulțumesc pentru cele spuse am mulți parlament, uh, uh, prieteni în Parlamentul European și mă voi folosi de această prietenie pentru a obține sfaturi din partea dumneavoastră și nu pentru a, a evita criticile. Deci, prin urmare, uh, dacă considerați că merit să fiu criticat, aș prefera să fiu criticat într-o discuție uh, Uh, față în față, dar dacă nu ești de acord, rui, poți să o faci și în public, dar criticile sunt importante pentru mine. În ceea ce privește Pakistanul, se pare că de curând, foarte curând, foarte de curând, autoritățile au uh, întreprins acțiuni împotriva imamului uh, care făcuse acele acuzații împotriva uh, minorei. Uh, va fi interesant de urmărit cum va evolua situația. Dar Iată, încă o dovadă a faptului că dacă atragi autorităților naționale atenția asupra uh, importanței drepturilor omului, așa încet, încet vei reuși cu siguranță să, să schimbi uh, lucrurile. Vă mulțumesc mult. Mai avem opt alți intervenienți. Intervenție fără microfon. Vă propun să vă re- rezumați la un minut fiecare. Sunteți de acord? Domnul Petere, Peterle. Hvaležen jasno Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lambridis, pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară și am înțeles că sunteți atât de sensibil față de drepturile omului datorită experienței dumneavoastră personale um, din, legate de dictatură. Vă mulțumesc pentru pasiunea pe care o puneți în, acest, în această muncă. După cum, având în vedere că ați fost coleg cu noi, știți foarte bine că drepturile omului uh, sunt în pericol în multe lucruri și Parlamentul de multe ori uh, are puncte de vedere diferite. Uh, în uh, multe cazuri, mai ales în ceea ce privește drepturile copiilor. Aș dori să știu cum veți promova drepturile copiilor în planul dumneavoastră ambițios. Vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Mulțumesc! Următoarea vorbitoare. Vă cunosc, știu modul în care ați lucrat aici la Parlament și de aceea știu că veți fi la înălțimea acestui job imposibil. Nu pot să existe drepturile omului fără democrație. Uniunea Europeană are probleme de credibilitate în domeniul drepturilor omului pentru că de multe ori păstrează tăcerea sau aplică standarde duble. Să nu uităm de Etiopia, unde Uniunea Europeană a uitat miile de etiopieni care se află în temniță, uh, mai ales uh, oameni de presă. Uh, și de multe ori politica noastră în domeniul drepturilor omului intră în competiție cu politica de dezvoltare. Nu vă cer acum un răspund, dar uh, vă rog să promovați, uh, să, să faci ceva în acest domeniu. Um, de asemenea, să promovați drepturile persoanelor handicapate, să promovați aplicarea programului ONU um, pentru promovarea drepturilor persoanelor cu, cu uh, disabilități. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. President. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Stavros, te felicit um, pentru acest post. Uh, dacă vei face tot ce ai spus că vei face, ai nevoie de zile de 48 de ore și dacă uh, Ă, dorești ă, să fii atât de ambițios, trebuie să vii cu armură de, ă, să intri cu armură de oțel în clădirea Consiliului. Îți urez în orice caz mult succes. Ehm, pe de altă parte, aș dori să te întreb ce ai de gând să faci cu țări ca eh, Arabia Saudită, Rusia, Etiopia, Corea de Nord, țări în care stagnează sau care fac pași înapoi în domeniul drepturilor omului și, pe de altă parte, ce îi face cu țări care doresc să facă progrese în domeniul drepturilor omului, țările primăverii arabe, poate Cuba în curând. Um, vei avea o abordare sistematică sau de la caz la caz? O a doua întrebare ai de gând să te ocupi și de probleme legate de drepturile omului din interiorul Uniunii Europene? Mulțumesc! Thank you, Chairman. Următorul vorbitor, președintele nu anunță la microfon numele vorbitorilor. Mai întâi uh, vă felicit, domnule Lambrinidis, vă urez numai bine pentru viitor. Um, ați uh, vorbit și de influență, de soft power. Uh, aș dori să abordez problema pedepsilor disproporționate. Uniunii, cetățenii ai Uniunii Europene Uh, comit uh, infracțiuni în diferite părți ale lumii, dar se trezesc pedepsiți de justiție în mod mult mai uh, um, sever decât în țările lor. Ce vei face pentru acești cetățeni? Pe de altă parte, um, aș dori să um, vă rog să um, vă ocupați de problemele din Bolivia. Doamna Copa, mulțumesc domnule președinte. Sunt foarte mândră să îl pot saluta în calitatea mea de cetățean grec pe Stavros Lambrinidis astăzi. Funcția pe care o preia astăzi este una foarte, foarte importantă și putem cu toții să fim siguri de faptul că el se va ridica la uh, înălțimea așteptărilor noastre. Vorbea Stavros despre obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile, uh, în ceea ce privește drepturile omului. Uh, e drept că multe încălcări ale drepturilor omului există în afara Uniunii Europene, dar există asemenea probleme și în Uniunea Europeană. Să, uit, să nu uităm ce se întâmplă cu romii. Așadar, ce va face Stavros Laminidis în noua sa calitate pentru a rezolva problema romilor? <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, dragă Stardov. Uh, introducerea ta m-a impresionat uh, cu adevărat. Um, știu că ești implicat, devotat sarcinii tale și doresc să-ți urez mult succes uh, în această misiune foarte dificilă. Am o întrebare și o recomandare. Întrebarea se află la o problemă de organizare uh, care până acum nu a fost menționată. E vorba de activitățile Consiliului Europei și uh, suprapunerea anumitor uh, aspecte pentru, știm foarte bine că pentru a avea un, mai, uh, un impact sporit e nevoie de o mai bună cooperare și știu că există ambiții uneori discordante între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. În al doilea rând, um, vreau să vorbesc despre procedurile de urgență în domeniul drepturilor omului în acest Parlament. Sper că vom coopera cât mai bine pentru ca această procedură să fie cât mai eficientă. Ai spus că vei uh, promova contactele cu organizațiile neguvernamentale și sper că astfel uh, vom putea cu toții să lucrăm mai eficient și, să, și pentru a obține rezultate mai bune. Urmează domnul Chrysler-Dörfler. Știu, Stavros, că înveți uh, limba germană în momentul de față și, prin urmare, voi vorbi eu în, în germană astăzi pentru a-ți da lecții particulare, așa. Uh, Bine, sper că vei învăța bavareza, uh, pentru că bavareza este foarte importantă. Da, hai să lăsăm gruma la o parte. Stavros, mă bucur foarte mult că ai primit această funcție. N-are sens să-ți mai pun și eu întrebări, oricum ți-au fost adresate tare, tare multe astăzi. Vreau doar să spun că în momentul de față orice fel de întrebări am pune noi, aceste întrebări nu pot decât să zgârie oarecum vârful uh, icebergului. Uh, problemele sunt foarte, foarte multe. Standardele duble, într-adevăr, sunt o problemă enormă cu care ne confruntăm, dar poate că tu vei reuși, într-adevăr, să ne ajuți să luptăm împotriva lor pe viitor. Iată, 48 de secunde. Domnul președinte, uh, dar să nu uităm că uh, standardele acestea uh, sunt uh, ele și duble, dar mai sunt și cele înalte. Deci discuția se complică. Doamna Muniz. Mulțumesc. Bun venit domnului de aici și vreau să-l felicit pentru această numire de care depinde credibilitatea noastră în exterior. S-a vorbit despre standarde duble, despre dialogul cu diferite țări și despre eficiență și coerență. Eu voi fi foarte concretă. Coerența nu are de a face doar... Nu trebuie să avem doar o coerență între politica internă și externă, ca în cazul refugiaților, ci și în cadrul politicii externe trebuie să existe coerență. Uneori e ușor uh, să denunți cauze, eh, cazurile de încălcare a drepturilor omului, însă e greu să menții o relație constantă cu țări care încalcă constant drepturile omului și care aplică pedepsa capitală. De aceea trebuie să avem o poziție comună uh, Uh, noi avem o poziție comună împotriva pedepsei capitale. Drepturile femeilor, de exemplu, uh, țări precum Arabia Saudită, deci ar vrea să știu dacă se va adopta o poziție concretă, fermă și eficace. Acum, relațiile cu Israelul. Noi semnăm acorduri cu țări care sunt denunțate la ONU din cauza încălcării drepturilor omului. Relațiile cu Georgia. De exemplu, de ce nu Dialogăm cu anumite țări care încalcă drepturile omului, cum ar fi Cuba, Cuba însă semnăm acorduri cu Uzbekistanul care încalcă drepturile copiilor și care sunt principala țară care încalcă drepturile lucrătorilor și copiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lambrinidi, să aveți cuvântul. schön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Nu prea mai avem timp. Și cred că um, între, multe dintre întrebări uh, pot fi regrupate în uh, teme, um, pe teme similare. Ce facem cu acțiunile din domeniul uh, dezvoltării și cele din domeniul drepturilor omului care uneori uh, uh, intră în conflict, de exemplu când negociem acorduri comerciale. Bineînțeles, trebuie să facem eforturi pentru a putea incorpora prioritățile Comisiei, Consiliului și ale Serviciului de Acțiune Externă în același document practică nu e un lucru ușor. De aceea va trebui să uh, fac lucruri concrete, nu prin comunicate de presă sau uh, uh, alte anunțuri, ci uh, vom face eforturi pentru a găsi persoanele potrivite. Uh, voi discuta cu comisarii în următoarele luni, cu toți cei care um, au în portofoliile lor domenii legate de drepturile omului. Uh, voi avea discuții cu descurile geografice de, de cele care se ocupă de anumite regiuni în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Sunt uh, lucruri uh, dificile, dar și importante de făcut. Uh, voi, uh, nu voi uita uh, acest aspect al muncii mele. Dacă dorim ca cooperarea interinstituțională să funcționeze, uh, cred că trebuie să ne asigurăm că fiecare dintre recomandările din planul de acțiune va fi aplicată și uh, a face acest lucru în mod uh, concret este mult mai important decât uh, a scrie declarații. Bineînțeles, voi um, comunica în mod constant cu Consiliul pe probleme mai specifice, mai concrete. În legătură cu standardele duble, doresc să clarific un lucru mai întâi. Alexander, mandatul meu nu include încălcarea drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene. Dar, după cum am spus la început, este evident că uh, consecvența noastră internă nu face decât să ne îmbunătățească credibilitatea la nivel extern. De aceea, chiar dacă aceste aspecte nu fac parte uh, din mandatul meu, uh, voi urmări ce se întâmplă în Uniunea Europeană. După cum știți, faptul că în Uniunea Europeană avem discuții deschise în legătură cu aceste încălcări ale drepturilor uh, fundamentale uh, fac um, alte țări să știe ce se întâmplă aici și uh, să ne pună întrebări. E evident că noi trebuie să fim consecvenți la nivel intern uh, înainte de a învăța pe alții ce să facă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm în mod deschis uh, și să încercăm să uh, promovăm aplicarea drepturilor omului în alte țări, în țări terțe. Este inacceptabil ca aceste țări să uh, refuze uh, aplicarea anumitor drepturi pe motive că Uni Uniunea Europeană nu ar fi ea suficient de democratică. Uh, Dar aveți dreptate în ceea ce privește standardele duble. Acestea nu se referă doar la acțiunile noastre interne și cele externe. Alții au spus că um, consideră că um, Uniunea Europeană aplică standarde duble între țările terțe adică anumite standarde unor țări terțe și alte standarde altor țări terțe. Într-adevăr, uh, vă mulțumesc că ați adus în discuție acest aspect. Mă voi gândi bine cum putem să armonizăm standardele pe care le aplicăm țărilor terțe. Relația cu Consiliul Europei. Nu există un conflict cu Consiliul Europei. Am discutat deja cu Comisarul pentru Drepturile Omului de la Consiliul Europei Vom uh, coopera. Uh, data viitoare când voi fi la Strasbourg, uh, voi uh, merge la Consiliul Europei. Activitatea noastră este complementară și cred că și Consiliul Europei astfel vede lucrurile. Um, avem mult respect și apreciem ce face Consiliul Europei în multe domenii de multe ori întrebăm țările terse uh, ce au făcut pentru a respecta um, recomandările Consiliului Europei. Uh, eu cred că există prea multă teamă uh, în legătură cu relațiile interinstituționale, inclusiv în rândul aliaților noștri și eu voi încerca pe cât posibil să institui un climat de încredere, de cooperare pentru a fi cât mai eficienți. Cred că am vorbit suficient, uh, am vorbit suficient despre standardele duble. Doamnă Șopân, mulțumesc uh, pentru cele două aspecte pe care le-ați menționat. Uh, voi ține cont de acestea. Vă mulțumesc tuturor. Domnului Peterle, de asemenea, îmi cer scuze că nu răspund specific la fiecare întrebare. Uh, având în vedere că nu mai am timp, aș dori să închei cu ceea ce a spus doamna Scopa. A spus că se bucură de faptul că noul reprezentant al Uniunii Europene în domeniul uh, drepturilor omului este grec. Mă cunoașteți uh, bine și știți că sunt mândru că sunt grec și mai ales mândru că sunt european. Dar având în vedere că ați menționat acest lucru, cu permisia dumneavoastră, Barbara și Elmar, pot să întreb câte persoane de aici Cine este pentru această audiere? Cine este împotrivă? Cine se abține? În greacă. Deci cine este iper, cata și apoi este, uh, în, uh, așa cum se fac uh, voturile în greacă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc pentru această întâlnire. Voi uh, încerca să mă bazez pe recomandările dumneavoastră, dar și să vă țin la curent cu tot ce aflu din vizitele mele și așa mai departe, pentru a vă ajuta în activitatea dumneavoastră. Voi coopera cu ONG-urile și cu toți actorii de pe teren cât mai mult. Și după cum am spus, uh, voi face toate eforturile pentru a face cât mai bine treaba. Mulțumesc mult! Îți mulțumim, Stavros. Stavros, pentru toate cele spuse. Iată, aplauzele au fost călduroase. Vom mai discuta cu siguranță și trebuie să o facem, însă sunt absolut convins că a noastră colaborare va fi va fi fructuoasă și sper că nimeni nu va fi împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult, toate cele bune. Cred că acest, această misiune este în sine, dar și pentru Uniunea Europeană, deosebit de importantă și tocmai de aceea îți urez toate cele bune. E în interesul nostru. Meine Damen und Herren, Could be quiet. Doamnelor și domnilor, <laughs> vă rog să faceți liniște și să vă așezați. Vreau să vă anunț acum punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un vot. Un vot cu privire la uh, protecția consulară oferită cetățenilor Uniunii Europene aflați în străinătate. Votul va fi unul electronic. O întreb pe doamna Oiuland, dacă este în sală, doamna raportoare, ei, dacă nu este în sală, atunci înseamnă că nu ne poate împiedica să luăm decizia pe care dorim să o luăm. Vă rog să faceți liniște. Deci doamna Oiuland, după cum spuneam, nu este în sală. Prin urmare, haideți să luăm o decizie repede, repede, înainte ca ea să vină. Wir haben einige Anträge. Ich rufe den Antrag. Trecem la amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 27. Deci 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva Trebuie să votăm încă o dată. Deci, 29 pentru. Haideți să verificăm pe cale electronică. Votul s-a închis. 13 voturi pentru, 18 împotrivă, re, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă. Verificăm, chiar dacă mm, din punctul meu de vedere este respins. Votul s-a deschis.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 împotriva, abțineri se adoptă. Votul final, acum, vot electronic. Votul s-a închis. 32 voturi pentru, 1 împotrivă, se adoptă.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 Însă dumnealui a fost demis din Parlament, iar uh, succesorul dumnealui, domnul Sofocleus, încă nu este prezent. Prin urmare, doamna Eleni Copa va purta discuțiile, va conduce discuțiile. Vă reamintesc că noi trebuie să ne dăm acest aviz uh, pentru Comisia Libe. Vă reamintesc de asemenea că avem o singură deliberare, și anume cea de astăzi. Au fost înaintate 22 de amendamente. Deci de aceea acum îi vom da cuvântul doamnei Copa, fără să mai pierdem nicio clipă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. După cum știți, în domeniul JAI și în ceea ce privește gestiunea frontierelor externe, pe perioada 2014-2020 Comisia propune simplificarea instrumentelor de cheltuială și reducerea programelor la o structură pe doi piloni. Acest fond reprezintă unul din cei doi piloni, pe lângă fondul pentru securitate externă. Acest fond de azil și migrație se va axa pe fluxurile migratorii și, pentru, și pe gestionarea integrată a migrației se va referi la toate aspectele, azil, imigrație legală, integrare și returnarea cetățenilor uh, non-comunitari care stau aici ilegal. Vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană are mijloacele necesare pentru a-și urma prioritățile și pentru a-și apăra interesele față de țările din afara Uniunii Europene să vă oferi sprijin financiar pentru a asigura continuitatea finanțării, începând cu Uniunea Europeană și continuând în țări non-comunitare. De asemenea, se va putea reacționa rapid în caz de urgență. Fondul este elaborat în așa fel încât Uniunea Europeană să reacționeze rapid în situații care se schimbă foarte repede. Prin acest fond vrem să obținem o solidaritate sporită între statele membre pentru a coordona mai bine politicile și pentru a împărți povara. E nevoie de coerență și consecvență în ceea ce privește măsurile întreprinse aici, dar și la instrumentul de finanțare externă, mai ales știind că acest fond va fi folosit parțial pentru a sprijini cooperarea cu țări terțe mai ales în cadrul implementării acordurilor de readmisie, a parteneriatelor de mobilitate și a programelor de protecție regională. În general, fondul trebuie folosit în concordanță cu acțiunile externe ale Uniunii Europene și trebuie să respecte principiile definite în articolul 31 din uh, TF, Tratatul de Funcționare Uniunii Europene. Vrem o implicare clară a SAE, mai ales în stadiul de programare acestui fond, pentru a evita orice suprapunere cu alte instrumente uh, dedicate țărilor terțe și pentru a asigura o anumită sinergie și complementaritate. De asemenea, se sublinează că toate acțiunile sprijinite de fond ar trebui să respecte drepturile fundamentale ale categoriilor de persoane țintite de acest fond. Și de asemenea, acțiunile finanțate ar trebui să aibă ca scop specific uh, o mai bună respectare a drepturilor omului. Vă mulțumesc. Aveți uh, întrebări, sugestii, dragi colegi? Doamna Copa a fost foarte convingătoare pe semne, deci îi dau cuvântul doamnei doctor Caterina Volfova de la DG Home. Sunteți aici? Da, bună ziua tuturor! În numele Comisiei și a Direcției Generale Afaceri Interne vreau să îi mulțumesc uh, raportorului pentru amendamente. Salut proiectul de aviz al Comisiei AFET în legătură cu viitoarele instrumente financiare. În ceea ce privește fondul pentru azil și imigrație, putem spune că împărtășim îngrijorările exprimate de comisia dumneavoastră. Și noi ne dorim ca toate acțiunile să respecte drepturile fundamentale și de aceea în propunerea comisiei la considerentul 24 Există o trimitere la faptul că toate acțiunile sprijinite în cadrul acestui fond ar trebui să respecte principiile consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale. În anumite privințe, așa cum au fost prezentate de membrii comisiei dumneavoastră, e nevoie de o mai mare vizibilitate. propuneri sau un textul pentru fond ar trebui să apară acest lucru. În ceea ce prește dimensiunea externă a fondului și complementaritatea acestuia. În avizul comisiei dumneavoastră se indică pe bună dreptate că acest fond va avea o nouă componentă uh, care ține de dimensiunea externă și prin aceasta se dorește finanțarea unor activități întreprinse în țări terțe, țări care au un um, impact teritorial direct asupra Uniunii Europene. Basically, um, cater for the Union interests and the... Despre ce este vorba? Trebuie să să țină cont de interesele Uniunii Europene și, de asemenea, vom încerca să obținem o complementaritate adecvată cu alte instrumente. Pentru asta vom avea și alte mecanisme care vor asigura această complementaritate um, different instruments uh, within the Commission, but arrangements will be... Vom face asta la Comisie, însă se vor uh, face aranjamente de asemenea pentru a include activități care să respecte, bineînțeles, uh, principiile uh, noastre. Vă mulțumesc, nu sunt alte comentarii, vă reamintesc că votul va avea loc pe 6 septembrie. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2013. Doamna Aneli Iatenmachi este raportor din partea comisiei noastre și vă reamintesc că au fost înaintate 162 de amendamente, diferite. 22 dintre acestea apar în uh, proiectul de aviz uh, care mm, însoțește avizul nostru. Vom avea un schimb de opinie astăzi, iar votul va avea loc pe 6 septembrie, adică joi. Prin urmare, aveți ocazia să vă gândiți la opțiunile pe care le preferați. Acum îi dau cuvântul doamnei Iate Machi. Aveți cuvântul. Hello everyone and nice to see you. Vă mulțumesc. Mă bucur să vă văd eh, din nou după vacanța de vară. Văd că v-ați schimbat și culoarea. Când ne-am întâlnit ultima oară, în eh, mai sau iunie. Cum spunea și domnul președinte, sunt multe amendamente. Iar mâine trebuie să discutăm întâi cu raportorii din umbră, după aceea cu toți uh, colegii, joi. Însă mâine toți raportorii din umbră se vor întâlni cu mine, după care sper că vom putea ajunge la o înțelegere în legătură cu poziția comisiei noastre. Vreau să subliniez un lucru. Aceasta este o ocazie foarte prielnică pentru comisia noastră. Acum e momentul să spunem dacă suntem sau nu de acord cu prioritățile prezentate. Deoarece dacă noi putem fi de acord, atunci Comisia pentru Bugete va fi de asemenea de acord cu ceea ce spunem noi. Dacă noi însă nu putem ajunge la o înțelegere, atunci nu comisia noastră va lua deciziile în legătură cu bugetul pentru afaceri externe, ci alții vor lua această hotărâre. Vreau să vă spun că eu sunt uh, foarte optimistă. Cred că mâine, după discuțiile cu raportorii din umbră, vom putea uh, hotărâ care va fi poziția noastră. Sper ca politica de vecinătate, ca și înainte, sper de asemenea ca și alte priorități cu Palestina să fie păstrate. De asemenea, vreau să vă spun că propunerea făcută de comisie nu este pe placul nostru. Trebuie să găsim un compromis Serviciul European de Acțiune Externă a solicitat niște modificări de peste 5%. Eu cred că e foarte mult. E încă unul din lucrurile pe care va trebui să le discutăm. Unul din lucrurile pe care va trebui să le discutăm mâine. Eu cred că a venit momentul ca grupurile politice să spună clar care sunt prioritățile lor. Eu sunt gata să discut cu dumneavoastră, să vă ascult uh, opiniile. Vă mulțumesc. Foarte bine atunci. Îi dăm cuvântul domnului Galer, raportor din umbră pentru PP. Um, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, de asemenea. Am luat la cunoștință cele 22 de amendamente. Iar noi va trebui să stabilim în ce măsură aceste amendamente și toate cele propuse acoperă într-adevăr uh, dorințele noastre. Deci trebuie să ne asigurăm că suntem competitivi în domeniul afacerilor externe și trebuie să ne asigurăm că putem face față tuturor provocărilor cu care suntem confruntați. Trebuie să ne asigurăm că avem finanțarea necesară pentru a putea demara activități concrete în state terțe. Deci uh, am analizat amendamentele și uh, vreau să vă spun că l-am evaluat în funcție de modul în care, din punctul meu de vedere, ele, într-adevăr, reușesc să uh, facă posibilă atingerea priorităților importante. Bine, sunt cazuri în care prioritățile uh, menționate sunt cele greșite. Uh, doamna raportor vorbea despre sudul Europei, despre Africa de Nord, Palestina, etc. Zone care trebuie să fie în continuare prioritare pentru noi. Știm prea bine lucrul acesta din anii precedenți. O scădere a fondurilor alocate aceste, acestor regiuni ale lumii cu siguranță ar transmite un mesaj negativ și uh, să nu uităm că chiar dacă tăiem fondurile pentru ele în momentul de față, la finele anului vom fi obligați să le ridicăm, să le acordăm. Deci trebuie să ne asigurăm că toate obiectivele noastre, cele importante, sunt într-adevăr acoperite de fondurile uh, care sunt puse la dispoziție. Da, uh, propunerile cu privire la negociere sunt importante dacă vom reuși într-adevăr să negociem un, un jumătate în plus, ar fi foarte, foarte bine. Dacă nu vom reuși, atunci uh, va trebui să vedem care va fi poziția PP-ului la, la final, la vot. Vă mulțumesc. Condo intervento. O a doua intervenție a doamnei Muniz din partea socialiștilor, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamne Iatermachi, deoarece au avut loc modificări și s-a înregistrat o evoluție de la ultima dezbatere și de la primul proiect de raport. Și sunt niște schimbări care merg în direcția cea bună. În orice caz, grupul nostru nu este totuși convins de această propunere, deoarece noi credem că abordarea pe care ar trebui să o avem trebuie să fie sprijinită din punct de vedere financiar așa cum trebuie pentru a duce la bun sfârșit acele priorități politice pe care ni le-am stabilit noi înșine. Atât în text cât și în anumite amendamente de compromis suntem de acord cu ce se propune și doamnă Iatemachi, în ceea ce vrește Serviciul European de Acțiune Externă Dumneavoastră propuneți să se crească cu 2,5% fondul. De ce acest procent de 2,5%? E o reducere de 28 de milioane din partea Consiliului, se cere o creștere de cu 5,7%, iar noastră propuneți 2,5%, însă pe ce criterii v-ați bazat? ați consultat cu agenții afectați de reducere, ați discutat cu Consiliul, cum puteți să explica deci, de ce s-a propus acea reducere? Deci de avem nevoie de mai multe date pentru a sprijini acest amendament de compromis. În orice caz, noi credem că Serviciul European de Acțiune Externe trebuie să aibă o finanțare suficientă pentru a funcționa așa cum trebuie. Și dacă dumneavoastră ne spuneți că există niște nevoi bugetare, mai ales în ceea ce privește infrastructura materială, nu putem să trecem cu vedere aceste nevoi, nu? Referitor acum la sumele prezentate. Ca și domnul Galer și noi credem că ar trebui să se revină la cifrele propuse de comisie, mai ales în acele domenii fundamentale pentru noi. E vorba de aspecte de probleme geografice, Afganistanul, America Latină, politica de vecinătate, atât în est cât și în zona Mediteranei și Privitor la instrumente și la liniile tematice și aici vrem să se revină la cifrele comisiei. E vorba de instrumentul pentru drepturile omului, cel pentru stabilitate și instrumentul de vecinătate. E un obiectiv minim, după părerea noastră, pe care ar trebui să-l sprijinim. Deci să Uh, revenim la cifrele propuse de comisie. Comisia are, iniția, are dreptul de inițiativă și ar trebui să menținem o serie din programele pe care le-am definit și sprijinit prin uh, mai multe rapoarte. Deci noi cerem coerență din partea altor instituții, ar trebui și noi să dăm dovadă de coerență, mai ales în domeniul bugetar. Ceea ce este URA. În ceea ce privește uh, UNRA, aici uh, raportarea se limitează la 280. Nu știu de ce uh, o face. Nu știu care sunt motivele dumneavoastră pentru a propune această cifră legată de uh, această agenție a Națiunilor Unite. Vă mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții din partea colegilor. Domnul Menir, din partea comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, comisia îi mulțumește domnului Galler, doamnei Muniz și doamnei Brandler pentru amendamentele care tind, care doresc să restabilească cifrele propuse de comisie mai ales în ce instrumentul de stabilitate. Referitor la amendamentele uh, raportorului, nu se vorbește despre restabilirea linilor de credit în domeniul administrativ și nici despre bugetul pentru creditele de plată. În ceea ce privește liniile pentru instrumentul de stabilitate, acestea sunt foarte importante, sunt esențiale pentru o bună punere în practică a instrumentului. Referitor la creditele de plată, nu voi vorbi prea mult, știți cât de importante sunt pentru a ne onora angajamentele. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra amendamentului privind structura bugetului PESC. Propunerea raportoarei dorește crearea unei linii bugetare pentru reprezentanții speciale. Deci să se creeze 15 noi linii bugetare. Ceea ce ar însemna că per total am avea 23 de linii bugetare. Nu mi se pare o propunere rezonabilă, nu corespunde acordului interinstituțional, nu corespunde declarației de political accountability făcute de către doamna Ashton. Dumneavoastră și-a luat angajamentul să avem o mai mare transparență în ceea ce privește bugetul pescă, în ceea ce privește marile misiuni. Asta s-a făcut la bugetul pentru 2011. S-au creat linii suplimentare pentru Georgia, Afganistan, Kosovo, de exemplu. Însă, trebuie să menținem uh, o flexibilitate a operațiunilor PESC, așa a spus și doamna Ashton în declarația sa. Însă dacă vom avea atât de multe linii bugetare, vom complica mai mult lucrurile și în ceea ce privește transparența. Vă reamintim că Parlamentul privește un raport uh, detaliat privind execuțiile și există un raport uh, trimestrial în legătură cu executarea fiecarei linii bugetare e, dacă am avea un buget cu 23 de linii bugetare, am împovărat în mod nejustificat comisia, mai ales acum când uh, personalul a început să fie redus la comisie. De asemenea, vă reamintesc, uh, vor uh, exista și mai multe transferuri. E vorba de transferuri care au de-a face cu creditele de plată, acestea neavând nicio valoare politică. Acum, referitor la un amendament al doamnei raportor privind acțiunile pregătitoare pentru consolidarea capacității de mediere pentru pace. Aici, instrumentul de stabilitate deja acoperă acest lucru prin, prin parteneriatele de construire a păcii. E unul din cele trei instrumente pentru perioada 2014-2020. Uh, vă mulțumesc acum tuturor pentru atenția acordată acestor trei amendamente. Vă mulțumesc, închei spunându-vă că votul va avea loc pe 6 septembrie. Doamna Iatenmachi dorește să intervină. Vă mulțumesc. Am fost întrebat dacă aceste propuneri de reducere bugetară erau uh, întemeiate sau nu. Însă eu întreb celelalte propuneri sunt justificate sau nu? Eu v-aș spune că sunt pentru o politică externă puternică a Uniunii Europene, însă nu e vorba aici doar de bani. De fapt, forța Uniunii, forța politicii noastre nu depinde de bani, ci de o voință politică comună, care nu există în momentul de față. De aceea politica noastră externă e atât de slabă. E drept, avem nevoie de fonduri, recunosc asta. E firesc aici, într-o comisie parlamentară, să ajungem la un acord în legătură cu o poziție unică în ceea ce privește creșterea procentuală. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Dragi colegi, știți că Parlamentul a avut misiuni cam peste tot în lume. Și vreau să vă spun un lucru. De fiecare dată când m-am deplasat într-o astfel de misiune, mi-am dat seama că există niște lacune, niște neajunsuri, lipsuri. Nu vorbesc aici de sute de milioane de euro. Vă mai dau un exemplu. În urmă cu ceva timp am fost într-o misiune. Nu voi menționa țara, în acea țară exista un proiect finanțat de UE pentru a combate violența în cadrul familiei. Eu am discutat cu responsabilul um, acestui proiect și l-am întrebat ce înseamnă să combați violența uh, familiară. Ei bine, acel responsabil nici măcar n-a știut să-mi răspundă la întrebare. Habar n-avea despre ce era vorba. Uh, un alt exemplu, cazul Irakului, unde avem nevoie de um, mașini blindate. Știți cât de groaznică este situația acolo și, într-adevăr, uh, e nevoie de autovehicule blindate pentru cei care se deplasează acolo. Să există acolo autovehicule blindate care sunt nefolosite de ani de zile din cauza unor probleme administrative. Deci acele mașini deja există, însă sunt cumpărate, sunt achiziționate altele. Deci vă dau doar două exemple legate de lipsuri și neajunsuri. Deci vă spun, banii există oricum, însă nimeni nu controlează modul în care sunt folosiți acești bani. Acești bani. Nimeni nu este interesat de uh, ducerea la bun sfârșit a diferitelor sarcini. După cum spuneam, eu îmi doresc o politică puternă uh, puternică în ceea ce privește acțiunile noastre externe, însă asta depinde mai mult de voința politică și nu de fonduri. Vă mulțumesc pentru observații, doamnă Iaten Machi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Recomandări către Consiliul Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă privind negocierile um, care au ca scop încheierea unui uh, acord de cooperare și unui parteneriat consolidat între UE și Kazahstan. Doamna raportor este mm, colega noastră Lisa Iaconsari și vă reamintesc că noi suntem comisia de fond, iar INTA va emite un raport până pe 18 septembrie. Astăzi avem un prim schimb de opinii și uh, țin să vă anunț că va avea loc și o audiere privind Kazahstanul pe 19 septembrie la ora 3, la următoarea noastră ședință. Și înainte de a-i da cuvântul doamnei raportor, vreau să vă spun că termenul pentru amendamente este 11 septembrie la prânz. Așadar, îi voi da cuvântul acum doamnei raportor, doamnei Iaconsari. Very much. Actually, it would have been very interesting to discuss. Vă mulțumesc. Este foarte interesant faptul că discutăm uh, acest raport imediat după intervenția domnului Stavros Stambinidis pentru că negocierile între Uniunea Europeană și Kazahstan uh, sunt strâns legate de domeniul de activitate al lui Stavros, Stavros Lambinidis. Kazakhstanul uh, a fost uh, o chestiune problematică care s-a aflat de multe ori uh, pe ordine de zi a Parlamentului și este în continuare. Recomandările pe care le discutăm acum uh, respect rezoluția Parlamentului din martie și atunci în martie am spus că cerem autorităților din Kazakhstan să facă toate eforturile necesare pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Kazakhstan. Am spus că progresele în negocierea unui nou uh, acord de cooperare sporită trebuie să uh, depindă de progresele în domeniul reformelor uh, politice momentul este interesant, având în vedere că atât Kazakhstanul cât și Uniunea Europeană doresc să actualizeze, să modernizeze și uh, să um, promoveze cooperarea între Uniune și Kazakhstan. Uh, Kazakhstanul a făcut uh, progrese economice enorme în ultimii 20 de ani. Kazakhstanul este un partener pragmatic care s-a arătat deschis față de reforme și uh, doritor de a explora noi oportunități. Alături de eh, colegii raportori din umbră, am avut mai multe întâlniri și consultări în procesul de elaborare a recomandării. Doresc să mulțumesc colegilor raportori din umbră pentru contribuțiile lor, pentru implicare din păcate, nu am putut include toate sugestiile lor. Pentru că, chiar dacă am inclus multe dintre acestea, dar Până la urmă a trebuit să respect regulile legate de limitarea textelor. Textul nu poate să depășească 6.000 de caractere. De aceea a trebuit să scurtez în mod drastic textul, dar am încercat să includ în text toate preocupările noastre majore. Mm, și eu uh, voi depune amendamente în calitate de raportor. După cum am spus, uh, termenul limită pentru depunerea acestora este marțea viitoare. Doresc să abordez foarte pe scurt uh, principalele aspecte mm, care se regăsesc în recomandările noastre. Am cerut Consiliului și Comisiei, după cum am spus mai devreme, să se asigure că noul acord de cooperare sporită să aibă un uh, cadru vizionar și pragmatic și să abordeze chestiuni prioritare, cum sunt drepturile omului, democratizarea, buna guvernanță, promovarea tineretului și uh, educației, durabilitatea de mediu, domeniul energiei, transporturilor și uh, lupta împotriva unor provocări uh, și amenințări care ne confruntăm atât noi cât și Kazahstanul. Este important să asigurăm consecvența cu alte politici ale Uniunii Europene și de aceea se aplică principiul uh, principiul more for more. Mm, acest uh, acord uh, se încadrează în eforturile noastre generale de o mai bună cooperare cu uh, regiunea Asiei Centrale și trebuie să aplicăm măsuri de îmbunătățire a încrederii reciproce. În ceea ce în, trebuie să ne asigurăm că Kazahstanul este încurajat pentru a lua ultimele măsuri necesare pentru a uh, Uh, intra în OMC cât mai repede. Participarea Kazahstanului în Uniunea Vamală uh, cu Rusia nu trebuie să fie un, obstaclu, uh, un obstacol în cooperarea dintre UE și Kazahstan. Trebuie să promovăm libertățile fundamentale în Kazahstan. Având în vedere declinul în, uh, tocmai în acest uh, domeniu și conform rezoluțiile Parlamentului, mai ales uh, conform rezoluției din luna martie, insistăm, după cum am spus mai devreme, că trebuie să se facă progrese legate de progresele în domeniul reformelor politice în Kazakhstan și uh, angaja, comitent cu angajamente ale Kazakhstanului de a promova drepturile omului și democrația. Și iată legătura cu ceea ce tocmai am discutat cu Stavros Tambrinidis. Sugeram că Uniunea Europeană să sta, stabilească și să încorporeze clauze uh, și pași concreți uh, în aplicarea reformelor. Dacă nu, aceste cuvinte uh, cu intenții bune legate drepturile omului vor rămâne vorbe goale. Cerem de asemenea Kazakhstanului să aplice întregul său plan în domeniul drepturilor omului, complet, și Kazakhstanul de asemenea trebuie să respecte recomandările Comitetului ONU împotriva torturii și recomandările raportului special uh, al ONU domeniul torturii. Cerem de asemenea Uniunii Europene să înceapă negocierile unui sistem de facilitare a vizelor pentru a oferi uh, beneficii tangibile în promovarea contactelor dintre oameni și să insiste asupra stabilirii unei platforme independente pentru societatea civilă, pentru uh, a se promova schimbări în aceste sectoare și pentru a și să intensifice uh, programele de schimburi culturale și din domeniul învățământului. Cred că aceste recomandări sunt foarte importante în această perioadă de negociere a acordurilor, acordului uh, de cooperare sporită, ne-am, încep, ne-am întâlnit de multe ori cu negociatorul șef. Vom continua discuțiile cu, cu uh, raportul din umbră și cu domnul Vigant, negociatorul șef, pentru a promova aceste recomandări. Vă mulțumesc! Bine! La... Mulțumim! Are cuvântul doamna Iegle din partea PP-ului în calitate de raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i uh, mulțumesc doamnei Aconsari pentru multe discuții fructoase pe care le-am avut. Are dreptate când spune că multe dintre lucrurile pe care le-am discutat și asupra cărora am ajuns la un consens uh, Uh, nu au putut fi incluse în raportul final. Știm cu toții care sunt regulile. Și tocmai de aceea vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc pentru tot efortul depus. În al doilea rând, vreau să spun că acest acord există de mult, acest acord de cooperare, iar acum vorbim despre un acord consolidat uh, un parteneriat cons- consolidat. Prin urmare, trebuie să facem mai mult decât am făcut uh, până acum și în acțiunile noastre să ne ridicăm la nivelul uh, uh, noilor situații cu care ne confruntăm. Și când vorbesc despre noi situații, mă refer și la noile standarde pe care le avem noi în ceea ce privește drepturile omului, uh, principiul statului de drept, uh, democrație, etc. În același timp, trebuie să ne dăm seama că partenerii noștri au o cultură total diferită de a noastră, o cultură care, bineînțeles, că trebuie să fie respectată. Date fiind diferențele, date fiind diferențele culturale, avem nevoie de timp pentru a ajunge la un uh, numitor comun. Însă, în același timp, toate acordurile cu privire la drepturile omului care au fost ratificate de către Kazakhstan trebuie să fie într-adevăr implementate de către, Kazakh, uh, de, stada, de către Kazahstan și noi trebuie să cerem asta expres. Trebuie noi, Uniunea Europeană, să le spunem partenerilor kazaci că Uniunea Europeană dorește să discute Uh, pe picior de egalitate cu, Kazah- cu Kazahstanul și că acest acord este în interesul ambelor părți. Asta trebuie să le spunem par- partenerilor. Kazahstanul a dat dovadă de angajament uh, politic, a dat dovadă de voință politică. Lucrul acesta trebuie să fie sublina- subliniat. Ceea ce am învățat din 90 încoace uh, îmi arată clar că Kazahstanul este pe calea cea bună, însă mai sunt multe de făcut. Uh, tineretul și educația tineretului este un element important al acestui uh, acord, atât pentru noi, cât și pentru Kazahstan. Eu consider că Trebuie să cerem mai multe în ceea ce privește uh, evoluția economică, în ceea ce privește uh, parteneriatele economice și voi introduce, bineînțeles, sau voi depune amendamente pe această temă. De asemenea, trebuie să discutăm cât se poate de deschis cu Kazakhstanul și cu întreaga regiune din care, uh, din care poate fi încadrat Kazakhstanul, teme precum energia, siguranța furnizării de energie și, de asemenea, apa. Apa este foarte importantă. Uh, de asemenea, trebuie să discutăm despre teme precum uh, traficul de droguri și de ființe umane. Vreau să-i mulțumesc uh, special domnului Gunnar Villand. Domnia sa ne-a inclus în negocierile purtate, ne-a informat după cum bine a spus uh, și doamna raportor, și vreau să-i mulțumesc pentru că, iată, își dorește ca Parlamentul European să înțeleagă care a urmat de negocieri și să o sprijine. Vreau să-i mulțumesc pentru acest, uh, această abordare și consider că cu ajutorul acestui tip de abordare, după ce vom fi inclus în dezbaterile noastre și Consiliul uh, Uh, Europei și, de asemenea, Comisia de la Veneția, vom reuși să ajungem la un numitor comun suficient de înalt care să garanteze promulgarea și ratificarea acestui acord uh, parteneriat consolidat. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Extindere criterii și interese strategice ale Uniunii Europene. Doamna raportor este colega Copa. Il terzo scambio di opinioni che abbiamo su questo argomento. Dânsa a fost foarte activă astăzi. Colegii au depus aproximativ 300 de amendamente la acest raport. și uh, s-au propus vreo 20 de amendamente de compromis pentru a ajunge la un consens cât mai larg. Are cuvântul imediat colega Copa. Mulțumesc foarte mult. Doresc uh, să mulțumesc tuturor colegilor pentru interesul manifestat față de raportul meu. După cum am spus, s-au depus vreo 300 de amendamente care în marea lor majoritate au reprezentat o contribuție uh, valoroasă la eforturile mele um, acest raport privind politica de extindere. Am încercat să um, realizez amendamente de compromis pe o serie de aspecte și mă bucur de faptul că am ajuns deja la un acord în legătură cu majoritatea dintre acestea. Nu vă voi prezenta din nou acest raport pentru că am avut deja două discuții pe fond în această comisie și am avut și două audieri. Uh, Știm foarte bine cu toții care sunt principalele aspecte. Voi asculta acum punctul ăsta de vedere, legătură cu amendamentele de compromis și, bineînțeles, rămân deschisă discuțiilor dacă considerați că e nevoie să mai avem alte discuții. Doresc să abordez trei aspecte uh, esențiale în discuțiile noastre. Mai întâi, capacitatea de uh, absorție, în al doilea rând, dimensiunea socială a, a, a extinderii și apoi aspecte bilaterale. În legătură cu, cu um, aspectele instituționale ale capacității de extindere, am, comisia noastră uh, a, a avut deja un raport, uh, nu de mult, uh, sper că putem, că, că raportul meu va satisface inclusiv colegii uh, de la Vers, care uh, consideră că capacitatea de absorție nu trebuie să fie un pretext de a uh, sta în calea ambițiilor de aderare um, la Uniunea Europeană ale țărilor candidate. Uniunea trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de integrare în pentru a uh, primi în mod pozitiv aceste aspirații legitime. În proiectul meu inițial am spus că capacitatea de integrare trebuie să fie evaluată în mod obiectiv și orice nouă extindere trebuie să fie asociată cu o îmbunătățire procesului de decizie din instituțiile europene pentru a garanta funcționarea eficientă a Uniunii. Bineînțeles, compromisul este sensibil și de aceea aș dori să o rog pe colega Kinga Gal să își retragă amendamentul 92, uh, care, uh, din punct de vedere politic, este compatibil cu uh, compromisul. Am inclus deja drepturile minorităților în raport un al doilea aspect important este dimensiunea socială. Acesta a fost un punct central în proiectul de raport și trebuie să-mi exprim satisfacția în legătură cu faptul că am ajuns la un acord uh, confortabil pentru noi toți. Acesta se regăsește în amendamentul de compromis numărul 8. Nu trebuie să, negocie, să ubliem faptul că standarde sociale minime uh, sunt uh, Uh, impuse de tratate um, și trebuie să se respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Trebuie să se acordă mai multă atenție aceste dimensiuni, uh, mai ales având în vedere faptul că la ultimele extinderi s-a cam uitat acest aspect mai ales în momentul în care se negociază capitolul 19 cu statele candidate. Nu trebuie să se uite realitățile uh, de pe teren și nu trebuie să se pună accentul doar asupra schimbărilor legislative. Acum, un alt aspect, uh, aspect uh, aspectele bilaterale, problemele bilaterale. S-au depus foarte multe amendamente care arată că mm, aceste chestiuni mm, sunt foarte sensibile a devenit clar faptul că trebuie să dea mai multă importanță rezolvării acestor probleme înainte de aderare, pentru ca procesul să nu fie afectat de disputele bilaterale. Uniunea Europeană trebuie să facă toate eforturile pentru a facilita uh, rezolvarea acestor conflicte bilaterale um, cu respectarea dreptului internațional uh, și um, amendamentele de compromis 16 și 17 reflectă aceste uh, principii. Aș dori să închei mulțumind uh, mult tuturor raportorilor din umbră cu care am colaborat multă vreme, care și-au adus uh, o contribuție foarte constructivă pentru a ajunge la un acord pe chestiuni foarte sensibile. Vă mulțumesc foarte mult! E arrivata la Iată, colega Omen Reuten este acum printre noi. Uh, o întreb dacă dorește să ia cuvântul. Ok. Peste două minute. Domnul Duff are acum cuvântul. It's always a pleasure. Este întotdeauna o plăcere pentru mine să vorbesc chiar înainte de ea. Vreau să mulțumesc doamnei Copa care a făcut o treabă excelentă în redactarea acestor amendamente de compromis. Sunt de acord cu dânsa că este important să evaluăm uh, în mod cât mai strict uh, capacitatea de absorpție a Uniunii. Am învățat din experiențele trecutului că uneori am avut, am avut o abordare prea simplistă a provocărilor legate de aderare. Și cred că formula dumneavoastră, formularea dumneavoastră din uh, amendamentul de compromis este una inteligentă și eficientă. Fără a schimba substanța criteriilor de la Copenhaga. Aș dori totuși să subliniez și să promovez amendamentul 272 pe care l-am depus. Acest amendament, uh, acest amendament se referă la în următoarea revizuire a tratatului să se um, creeze o nouă categorie de uh, membri asociați. E evident că avem nevoie de o nouă revizuire a tratatelor, probabil în 2015, și este clar că în consolidarea procesului de integrare spre o Uniune mai federală, trebuie să promovăm și uh, o, um, anumite schimbări uh, care vor afecta statele candidate și anumite state membre. Cred că a venit vremea să începem să ne gândim la crearea unui statut intermediar între statutul de membru plin și uh, de țară candidată. Este un statut pe care l-am numit eu statut de membru asociat. Cred că ar fi potrivit pentru țările care doresc să intre în Uniune, dar nu își pot permite, nu, nu, nu pot, pentru că nu reușesc să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, ar fi potrivit pentru țările care ar putea să intre în Uniune, dar au hotărât din motive interne să nu intre în Uniune și ar fi potrivit și pentru state care în anumite, în anumite state terțe care nici nu ar putea, nici nu ar dori să adere la Uniunea Europeană. Într-adevăr, structura Uniunii ar deveni mai complexă pentru că s-ar mai uh, adăuga un nivel de integrare, dar cred că ar fi potrivit în momentul în care caracterul federal al Uniunii uh, devine mai, uh, mai evident să abordăm acest concept. concept. Colega Omen sunteți gata acum să luați cuvântul? Da. Ik doe het in Nederlands. Voorzitter, ik... Domnule președinte, aș dori să mulțumesc doamnei Copa pentru excelenta cooperare dintre noi în legătură cu majoritatea amendamentelor. Eram deja de acord uh, cu aproape toate, uh, cu excepția trei amendamente. Și Mm. constat faptul că raportul este destul de general, ține cont de rezoluțiile votate de Parlament în ceea ce privește extinderea și constat de asemenea că nu se abordează în acest raport uh, extinderile deja în curs. Suntem uh, absolut de acord cu faptul că atunci când există probleme bilaterale, acestea trebuie rezolvate înainte de aderare. Dacă nu, vom avea, ne vom trezi noi cu probleme suplimentare. Suntem deci de acord cu, această, cu acest principiu. Ne rămâne să uh, găsim uh, o formulare care să ne convină. Am găsit deja o formulare care să ne convină în ceea ce privește capacitatea de absorție. Um, cred că trebuie să facem toate eforturile necesare pentru ca o țară candidată să poată adera, dar în interesul integrării nu trebuie să interzicem o aderare. După cum a spus doamna Copa, integrarea înseamnă respectarea unor obligații. Deci, uh, mă mulțumesc aceste amendamente de compromis și cred că vom avea succes. Mulțumesc. The floor. Domnul Cucan. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații foarte pe scurt. Doresc să o felicit pe colega Copa, să-i exprim uh, gratitudinea mea pentru tot ceea ce a făcut. Uh, vom adopta un uh, document important și care vine la momentul potrivit pentru că ne confruntăm cu multe dificultăți în multe domenii, inclusiv în ceea ce privește strategia privind viitoarele extinderi. Cred că e foarte important pentru noi să avem uh, o strategie realistă pentru viitor, atât pentru țările candidate, cât și pentru țările potențial candidate, cât și pentru Uniunea Europeană. Doresc să menționez faptul că recent Comisia Europeană a abordat o, o abordare inovantă și spun, folosesc cuvântul inovant uh, um, cu o conotație pozitivă. Cred că de multe ori ne vom afla în situații care nu sunt prevăzute în documentul pe care îl vom adopta. În acele situații, cred că trebuie să avem cu adevărat o abordare inovantă, ceea ce am putea numi flexibilitate realistă. E vorba mai ales de țările din uh, Balcanii de Vest, pentru că nu sunt stand, cazuri standard. Să nu uităm situația din Bosnia-Herzegovina, ca să nu mai vorbim de Kosovo. Deci, nu trebuie să uităm acest element uh, în momentul în care adoptăm acest document. Cred că rolul uh, Parlamentului European este real, putem uh, menționa multe progrese politice în țările care vom uh, coopera în aceste procese pe viitor și cred că aici în Parlamentul European mulți uh, deputați, chiar unii prezenți în sală, care au experiență din uh, procesele de extindere și cred că experiența lor poate să fie o contribuție pozitivă la acest proces. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul uh, Thank you, Mr. colegului Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru toate eforturile sale din ultima vreme. Am uh, menționat de multe ori cât de important este acest raport. Din păcate am ajuns târziu pentru că am avut vot la Comisia pentru Comerț. Doresc, dar colegul Andrew Duff uh, a descris bine situația critică a Uniunii cu care ne confruntăm și acest lucru înseamnă că trebuie să spunem foarte clar că uh, extinderea Uniunii Europene este, reflectă un drept al oricărei țări de a fi candidată și trebuie să facem față um, acestui drept printr-o strategie pentru a ne pregăti noi, Uniunea Europeană. Este un principiu de bază. În general, sunt de acord cu majoritatea amendamentelor de compromis Cred că ele îmbunătățesc raportul din punctul meu de vedere, dar, de exemplu, compromisul 7 eh, nu face decât să reflecte această eh, provocare, pentru că, din păcate, poate să existe tendința de a neglija extinderea în multe circunstanțe și De aceea, anumite aspecte menționate la compromisul 7 pot să meargă în direcția greșită de deci, cea care, pe care dorește să o promoveze raportul. Amendamentul de compromis numărul 16 descrie folosind cuvântul preferably se permite discutarea uh, mm, aspectului legat de uh, principiul extinderii. Trebuie să spun că nu toți membrii grupului meu sunt de acord cu toate aspectele. Uh, vom discuta în mod foarte serios acest raport la viitoare când ne vom întâlni și sper că vom avea o contribuție utilă la acest raport. Vole replicare la... Colega Copa dorește să ia cuvântul pentru a răspunde. Uh, Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile dumneavoastră. Trei comentarii. În ceea ce privește amendamentul domnului DAF cu privire la membrii asociați. Bine, înțeleg prea bine rațiunea și logica propunerii dumneavoastră, însă cu toate acestea, permiteți-mi să vă spun că nici eu personal și nici grupul meu nu putem lua poziție vis-a-vis -vis de această propunere. De ce spun asta? Pentru că o astfel de prevedere ar părea, practic, că nu ducem la bun sfârșit multe dintre responsabilitățile pe care ni le-am asumat vis-a-vis -vis de anumite state terțe. Consider că aceste propuneri trebuie să fie discutate, însă nu cred că ar trebui uh, neapărat să fie incluse în acest text. În ceea ce privește comentariile domnului Scholz, dați-mi voie să vă spun că înțeleg poziția uh, grupului său. Uh, Însă dați-mi voie să vă spun că eu am încercat prin acest raport să ofer un semnal pozitiv din partea uh, Parlamentului European cu privire la extindere. De multe ori am spus că extinderea este cea mai încununată de succes politică din cadrul melanjului de acțiuni cu privire la afacerile externe. Acesta este un proces în curs și el trebuie să fie uh, continuat. Uh, acesta este mesajul așadar pe care vreau să-l trimitem. Bineînțeles, pozițiile noastre sunt divergente pe alocuri, pozițiile, din, uh, pozițiile diferitelor grupuri parlamentare, dar uh, cu siguranță putem ajunge la compromisuri. Ok. Il voto. Nu mai există alții intervenienți și tocmai de aceea dați-mi voie să vă, asigur, să vă anunț că vom vota acest raport pe 13 septembrie la Strasburg. E, e și ne vom uh, revedea pe uh, joi pe Il voto sarà quindi pe 6 septembrie. Deci votul pentru acest raport va avea loc joi pe 13 uh, septembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție.